Domnul președinte, domnul președinte, bună dimineața, doamnelor și domnilor. S-a deschis ședința. Conform articolului 216 aliniatul 4 din uh, regulamentul de procedură, vă informez că nu au fost depuse uh, comentarii cu privire la rectificativele anunțate ieri. Prin urmare, aceste rectificative au fost adoptate. Haideți să trecem la primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de pregătirile pentru reuniunea Consiliului European. Primul uh, vorbitor este în numele Consiliului domnul Leschevicius. Uh, morning, uh, President. Bună dimineața, domnule președinte, stimați membri, vicepreședinte al Comisiei. Mă bucur să fac parte din dezbaterea din această dimineață privind reuniunea Consiliului European de săptămâna viitoare. Avem o ordine de zi foarte încărcată de la apărare, Uniune Monetară, Economică până la